Eh, vă asociați acestui mesaj de compasiune. Cu siguranță, stimate coleg, ați făcut bine că ați menționat acest incident. Iar acum trecem la ordinea de zi, procesul verbal al ședinței. Mă rog, domnule Simpson. Domnule președinte, vă rog la 176 să vină un tehnician pentru că nu funcționează consola mea de vot. Da, vom uh, solicita acest lucru. Procesul verbal al ședinței din 18 ianuarie 2012 a fost distribuit. Uh, există observații? Constat că nu. În cazul acesta, procesul verbal este adoptat. Declarația scrisă 00 41, care a fost prezentat de către deputații Cadec și alții privind proliferarea algelor, a întrunit majoritatea membrilor Parlamentului și ca tare în cadrul articolului 123 din regulament va fi distribuit și publicat. Uh, da, pentru că a fost uh, aprobat la ședința trecută. Iar acum mai dau cuvântul domnului Cadec pentru un minut. Monsieur le Président, mes chers Domnule președinte, stimați colegi, nu mă îndoiesc că Comisia va ține cont de această declarație scrisă, permițând ca la nivel comunitar să se țină cont de această problemă care afectează litoralul european. Trebuie să elaborăm un plan de acțiune european împotriva proliferării de alge parazite printr-o cooperare între statele membre. Mulțumesc tuturor semnatarilor care m-au susținut și care suportă insistența cu care intervin în hemiciclu de patru sesiuni încoace, aici la Strasbourg, unde ne este atât de bine, dragi colegi. În orice caz, vreau să mulțumesc îndeosebi colegilor care m-au însoțit în acest demers. Domnul Leniciac, din partea socialiștilor și democraților, domnul Tremopoulos pentru grupul verzilor și domnul Zanelli din partea liberalilor. Mulțumesc tuturor, dragi colegi! Complimenti la dichiarazione Felicitări. Declarația scrisă 0037 din 2011 prezentată de deputații Danelis și alții privind uh, pactul insular uh, ca și inițiativa oficială europeană a întrunit de asemenea uh, votul majorității membrilor Parlamentului